14 ianuarie. Urmează acum, conform ordinii de zi, dezbaterea comună privind acordurile comerciale cu Mexic și cu Chile. E vorba de o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind ă, suspendarea acordului de liber schimb UE-Mexic și o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind suspendarea acordului de liber schimb UE-Chile. Și dau imediat cuvântul autorului, domnul Moreira. Prego, per 5 minute. 5 minute. Obrigado, <clears throat> presidente, senhor eh, comissário, eh, caros colegas. Um, na qualidade de presidente da Comissão de Comércio Internacional deste Parlamento, sunt președintele Comisiei pentru Comerț Internațional din uh, Parlament și vreau să pun două întrebări orale Comisiei în legătură cu perspectivele acordurilor uh, de liber schimb cu Mexic și cu Chile. Domnul Cutaș este co-raportor pentru uh, Mexic și domnul Zavora, din păcate, n-a putut să fie aici. Este coautor pentru um, acordul de liber schimb cu Chile. Domnule comisar, dați-mi voie să vă mulțumesc, să mulțumesc tuturor celor implicați uh, și uh, pentru contribuțiile dumneavoastră. Relațiile cu Mexic și Chile se bazează pe aspectele economice. În ceea ce privește relațiile cu Chile, cooperarea a început în 2002 cu Mexic uh, încă din 2000. Sunt mai mult de 10 ani și atunci când acordurile au fost semnate, cu Mexic și Chile erau cele mai avansate acorduri de liber schimb pe care le-a încheiat uh, Uniunea Europeană, dar între timp contextul uh, politic și economic s-a schimbat semnificativ de ambele părți. Uniunea a început o agendă dinamică de negocieri, uh, de acorduri bilaterale, inclusiv cu state din uh, America Centrală, Columbia, Peru, cu Canada și acordul transatlantic cu Statele Unite este acum uh, în uh, negocieri. de, de asemenea Mercosur, Mexic și China, între timp încearcă să intre într-un parteneriat, într-o alianță pacifică, există o mișcare regională împreună cu țările din America Latina. Iată cam care ar fi contextul. Plus că există negocieri și cu alte state. Deci trebuie să modernizăm aceste acorduri de liber schimb și să ne asigurăm că venim în întâmpinarea nevoilor partenerilor noștri de afaceri. Ultima generație de acorduri comerciale, de exemplu cel cu Corea, uh, sunt mult mai, uh, este mult mai uh, aprofundată, mult mai complexă. Se vorbește despre piețele, despre achiziții publice, despre proprietate intelectuală, despre investiții străine directe, dezvoltare durabilă și alte aspecte. Există standarde de condiții de muncă și standarde de mediu care fac parte acum din acordurile noastre comerciale. Avem acorduri uh, comune cu Mexic și uh, Chile care trebuie modernizate. Dar întrebarea este până unde să mergem? Până unde mergem cu această modernizare, actualizare a acordurilor? Și aș vrea să știu dacă ar trebui să extindem și să modernizăm actualele acorduri sau ar trebui să declanșăm clauza de revizuire în aceste acorduri care să ne dea o mai mare marjă de manevră în negocierea acordurilor. Deci există aceste două întrebări orale. Încercăm să obținem opinia Comisiei în legătură cu relațiile economice dintre Uniunea Europeană, Mexic și Chile. Um, am analizat și situația juridică din aceste țări ca să vedem care sunt opțiunile pe care le avem uh, în legătură cu actualizarea acordurilor. Vrem să știm care este de asemenea un calendarul posibil fezabil, care sunt prioritățile acestor două state, care este agenda lor de negocieri față de Uniunea Europeană. În ce măsură sunt satisfăcuți de actualele acorduri uh, comerciale? Și aceste lucruri uh, sunt lucruri asupra cărora Parlamentul trebuie să uh, decidă. Uh, de aceea aștept cu interes răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc acum domnul comisar Calas. Doamnă președinte, stimați deputați, domnul comisar de Hucht, din păcate, nu este disponibil pentru dezbaterea comună din această seară cu privire la viitorul a două acorduri de liber schimb cu Mexic și cu Chile. Am de aceea onoarea de a reprezenta Comisia Europeană și am să încep cu Mexic. Uniunea Europeană este cea de-a doua piață de export a acestei țări, după SUA, iar Uniunea Europeană este cea de-a treia sursă de importuri a Mexicului ca mărime. Fluxul comercial dintre UE și Mexic a crescut constant în ultimii 10 ani. Reformele recente din Mexic creează perspective interesante pentru firmele europene în domenii cum ar fi telecomunicațiile și energia. Comisia susține cu fermitate dezvoltarea ulterioară a relațiilor comerciale și de investiții cu Mexic și discută acum cu omologii mexicani despre aspectele practice. Acum există un consens, se consideră că actualizarea ar trebui să acopere în întregime acordul UE-Mexic și de asemenea să creeze un grup de lucru mixt UE-Mexic în acest scop. Prima reuniune a subgrupului eh, comercial a avut loc în octombrie la Bruxelles se consideră foarte important să se modernizeze acordul în domeniul tarifelor, al serviciilor și a uh, proprietății intelectuale, de exemplu etichetarea de origine, ca și măsurile sanitare și fitosanitare și barierele tehnice în calea comerțului. Este prevăzută o a doua reuniune pentru luna februarie în Mexico City. Părțile vor continua să exploreze posibilitățile de modernizare a acestui acord. Iar um, domeniile cheie de discuție vor fi investițiile, protecția investițiilor, comerțul, investițiile în energie, soluționarea conflictelor și dezvoltarea durabilă. La baza acestor două uh, reuniuni va reieși un raport comun care să prezinte situația. Între timp, Comisia Europeană a demarat o evaluare a efectelor acordurilor, acordului actual și, de asemenea, efectele ale unui potențial acord modernizat în domeniile menționate, inclusiv cele menționate în întrebarea membrilor. Studiul va analiza impactul social și economic asupra Mexicului și asupra Uniunii Europene, ținându-se cont de salarii, standarde de muncă, locuințe și drepturile omului, printre altele. De asemenea, se va face o analiză de impact asupra mediului și uh, se uh, va pune accentul și pe înverzirea economiei. Uh, se va dori cuantificarea barierelor tarifare rămase în vigoare și se va evalua în ce măsură acestea ar fi tratate printr-un acord modernizat și de asemenea care ar fi impactul acestuia asupra societății și asupra mediului. Se recomandă, se va recomanda reluarea negocierilor pe baza acestor discuții cu omologii mexicani, în funcție de cât de complete vor fi datele din raport și cât de mare va fi nivelul de ambiție exprimat. Dacă modernizarea acordului va fi decisă, Comisia se va gândi la posibile ameliorări pentru capitolul servicii financiare și se va gândi să includă un capitol de dezvoltare durabilă cu angajamente clare și obligatorii juridic. Trecând acum la Chile, acordul bilateral este bazat pe un acord foarte reușit. De când a intrat în, în vigoare acest acord de asociere între UE și Chile, la 1 februarie 2003, comerțul bilateral a crescut cu 128%, ajungând la 18,1 miliarde în 2012. Între 2004 și 2011, exporturile UE de servicii către Chile au crescut cu 128 de procente și Uniunea Europeană rămâne principala sursă de investiții străine în Chile, cu o sumă de 20, care reprezintă 21,5% din investițiile străine totale în 2012 în această țară. În acest context, Comisia consideră că ambele părți au tot interesul să continue relațiile și să le aprofundeze. Viitorul acordului nostru de asociere include un set larg de prevederi care nu au fost soluționate în trecut. Există, de exemplu, un nivel ridicat de protecție pentru numele din indicațiile geografice de origine, iar prevederile pentru domeniul fitosanitar merg mai departe decât ce cer regulile OMC. Per total, un acord cuprinzător a fost implementat într-un mod satisfăcător spre uh, beneficiul ambelor părți o analiză ex post independentă a pilonului comercial din acest acord a fost finalizată în 2012 și subliniază toate acestea. Însă Comisia consideră că pilonul comercial din acord ar putea fi modernizat, de exemplu prin uh, ameliorarea investițiilor în servicii, regulile, regulilor de origine, achizițiile publice, eliminarea barierelor comerciale, măsurile sanitare și fitosanitare, măsurile de apărare comercială și dezvoltarea durabilă. Și în acest context, Comisia salută documentul neoficial cilian numit Propunere de modernizare a acordului de asociere UE-Chile, care a fost transmis la reuniunea Comisiei de asociere UE-Chile în uh, octombrie 2013. Elementul comercial este foarte important, iar Comisia încă evaluează acest document împreună cu Serviciul de Acțiune Externă. Semnalele din Chile sunt foarte pozitive, e clar că ei au dorința de a discuta subiectele neacoperite până acum, inclusiv uh, ce ține de anumite domenii din agricultură. Comisia ar dori să se includă un capitol de dezvoltare durabilă cu uh, angajamente juridice clar obligatorii și ar dori ameliorarea capitolului servicii financiare, mai ales dată fiind uh, legislația UE în domeniul bancar care a fost actualizată. În mod clar, este necesar să continuăm lucrările cu Chile. Ne aflăm într-o fază de început și dorim să continuăm să lucrăm împreună cu Chile și, de asemenea, cu statele membre, cu Parlamentul European și cu toate părțile interesate pentru a identifica zonele specifice de interes pentru europeni. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim, domnule comisar. Și acum are cuvântul, au cuvântul oratorii în numele grupurilor politice. Mai întâi din partea PPE, domnul Salafranca, trei minute. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, primul lucru pe care vreau să spun că aceste acorduri nu sunt acorduri de liber schimb, ci acorduri de asociere. Sunt primele acorduri ce au fost semnate de către Uniunea Europeană pe care le-a încheiat, deci, cu aceste caracteristici prima generație de acorduri cu aceste țări. Prima generație. Cooperare de tip industrial. A doua, cooperare științifică și tehnologică. Și a treia, clauza democratică. Și a patra, în ceea ce privește liberalizarea progresivă și reciprocă a diferitelor sectoare de activitate. Aceste acorduri, eu am avut privilegiul să fiu raportor pentru ele în Parlament, au fost un adevărat succes și domnul comisar a uh, menționat creșterile spectaculare în volum de comerț cu Chile, peste 230 uh, de milioane, miliarde în primul an și ne așteptăm la creșteri spectaculare în materie de liber schimb și pe viitor, mai ales în ceea ce privește investițiile, spre exemplu în cazul Mexicului, care reprezintă peste 800 de miliarde de euro. Și așa cum a spus domnul Moreira, amintind circunstanțele, uh, e clar că ele s-au încheiat la un moment dat și mm, de atunci și până acum lumea e total diferită, a evoluat. Uniunea Europeană negociază astfel acord, astăzi acorduri cu Canada, cu Japonia, cu SUA, cu Noua Zeelandă, cu Australia, cu alte țări. De aceea, eu cred că acum nu mai e nevoie de studii complicate, domnule comisar, ca să ajungem la concluzia că aceste acorduri trebuie să fie revizuite, trebuie să fie modernizate, trebuie actualizate. Și dacă uh, această concluzie a fost clar subliniată deja în ianuarie anul trecut la summitul UE Chile și s-a subliniat asta anul trecut, într-un an de zile nu s-au întâmplat prea multe. Și este clar că dumneavoastră v-ați referit și la studiul uh, realizat de uh, Chile, l-ați menționat, însă trebuie să acționăm acum. În cazul Mexicului, situația este poate ușor diferită. Avem în continuare probleme ceea ce privește energia, serviciile, telecomunicațiile. Este clar că o modernizare astfel de acorduri este în interesul atât al nostru cât și al întreprinderilor. De aceea, domnule comisar, acum nu știu dacă vă putem acorda un premiu de rapiditate pentru Comisia Europeană, însă eu cred că acum a venit momentul Parlamentul să nu mai pierdem timp. Și e de fapt și un răspuns legitim pe care trebuie să-l acordăm acestei, acestor solicitări făcute de Chile și de Mexic pentru a actualiza aceste acorduri. De aceea, domnule comisar, trebuie să încurajăm uh, modernizarea aceasta și să ajungem la semnarea unor acorduri moderne, actualizate înainte de a se încheia mandatul acesta. Și cred că toate uh, semnalele merg în această direcție, domnule comisar. Pentru că aceste modernizări sunt, de fapt, în interesul și în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor europeni. Și trebuie să fim mai rapizi, să acționăm mai concret. Și cred că trebuie să ne dăm seama că a trecut un timp prețios între summitul Chile și momentul prezent și, în continuare, încă nu s-a întâmplat nimic concret de atunci și până acum. Mulțumesc! Grazie per il gruppo SD, onorevole Cuta. Urmează domnul Cutaș, un minut și

eu nu sunt convinsă că adâncirea relațiilor uh, comerciale cu Mexic și Chile ar fi un pas uh, benefic înainte. Știm că deja uh, Comisia pentru Comerț Internațional este supraaglomerată cu tot felul de acorduri și parteneriate și cred că ar trebui să regândim ceea ce vrem să obținem de la comerț și i-aș recomanda o uh, strategie de comerț corect, uh, care ar fi în beneficiul atât al Uniunii Europene cât și al țărilor partenere. Statisticile noastre comerciale sunt total depășite, sunt la nivelul secolului uh, Se spune că valoarea comerțului uh, global uh, înlocuit valoarea produselor finale. Mult, uh, o mare parte din uh, relațiile comerciale se desfășoară între corporații. V-ați gândit vreodată la acest lucru în uh, comisie? Cum se integrează totul în lumea comercială. Cred că ar trebui să punem în centrul discuției, în centrul relațiilor noastre, uh, drepturile omului. Ce se întâmplă de, în Mexic? Uh, carterurile de droguri au uh, uh, pus mâna pe putere, oamenii au de suferit și ar trebui să analizăm aceste lucruri înainte de a aprofunda raporturile comerciale. Mulțumesc! Grazie per il gruppo. Mulțumesc. Pentru GUE are cuvântul domnul Scholz un minut. Doamnă președinte, domnule comisar, atunci când vorbim de modernizarea unui tratat comercial, noi, grupul nostru, înțelegem că ar trebui să fie, acesta ar trebui să fie util pentru societate, pentru uh, protecția drepturilor lucrătorilor, pentru protecția mediului, pentru combaterea criminalității în sectorul financiar. Însă, domnul comisar de Hucht, când vorbește de modernizare, înțelege că trebuie să se extindă liberalizarea la toate sectoarele comerciale și la toate domeniile vieții. În, atunci când tratatul cu Canada a fost modernizat și dacă acesta ar trebui să fie modelul pentru tratatul modernizat cu Mexicul, sincer, noi credem că se va, că se va face o greșeală. Gândiți-vă că astăzi în Mexic uh, crima organizată este foarte puternică și să dăm condiții de nafta Mexicului ar însemna uh, cu totul altceva decât ne închipuim. Dacă uh, nu facem progrese în negocierile cu Mercosur, atunci grupul meu nu poate nici să înțeleagă de ce tratatul de liber schimb cu Chile ar trebui să meargă înaintea procesului de integrare sud-americană. Sigur că este foarte bine să vorbim despre o cooperare sporită în domeniul economic, însă aceasta nu trebuie să treacă cu vedere aspectele sociale și ecologice. Mulțumesc! Grație, eh, Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Sinclair, nu e în sală. Bun, ia cuvântul domnul Zalba, un, două minute. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Eu consider că Chile și Mexic au demonstrat de ani de zile că sunt parteneri comerciali solizi ai Uniunii Europene în cadrul acestor acorduri de asociere pe care ambele țări le-au, le semnat cu Uniunea Europeană de peste 10 ani de zile. Pe, în această perioadă, s-au întărit relațiile noastre cu ambele țări și asta de, este demonstrat și de o sporire continuă a fluxurilor comerciale între Chile și Mexic pe de o parte și Uniunea Europeană pe de altă parte. De aceea, importanța pe care o are acest continent uh, din America Latină este nu mai trebuie demonstrată pentru Uniunea Europeană. Trebuie să fim conștienți că în ultimii ani comerțul internațional a evoluat a evoluat în diferite domenii, cum ar fi, spre exemplu, serviciile financiare și au apărut noi domenii de interes, spre exemplu, întreprinderile mici și mijlocii. Astfel, continentul sud-american uh, cunoaște acest proces de integrare la nivel regional, lucru demonstrat și de crearea alianței din zona Pacificului. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană a lansat negocieri cu Statele Unite acordul cunoscut sub numele TTIP. Un acord care nu reprezintă o amenințare pentru aceste țări, ba din potrivă, reprezintă o adevărată oportunitate. De aceea, eu consider că este deosebit de interesant să studiem posibilitatea de a îmbunătăți aceste acorduri de asociere cu Chile și cu Mexic, în așa fel încât cu toții să putem să fim câștigători și să semnăm acorduri modernizate în acest nou context, în această nouă configurație nord-americană. Mai mult decât atât, aceste acorduri prevăd și instrumente pentru ca ele să poată fi adaptate. Așa cum a spus și domnul Moreira, există clauze de revizuire cu, în acordul cu Mexic și există și o clauză de modificare cu Chile. Comisia a făcut deja un studiu pentru a vedea cum anume se poate aplica această clauză de revizuire cu Mexic. În ceea ce privește Chile, eu cred că trebuie lansate imediat uh, anumite studii pentru a vedea dacă este momentul potrivit și adecvat pentru a moderniza aceste relații comerciale. Domnule comisar, eu cred că acum este de importanță vitală în acest context, în contextul acestui comerț extern, să uh, utilizăm acest motor și să abordăm într-un sfârșit aceste chestiuni. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc. Am văzut că a sosit în sală doamna Sinclair, așa că îi dau imediat cuvântul timp de un minut. Ah. Nu doriți. După, va bene. Bun, mai târziu. Acum dau cuvântul domnului Cortes. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. În America Latină, cazul Mexicului este unul special, pentru că este un interlocutor privilegiat al Uniunii Europene în această regiune. Relațiile externe, comerciale, de investiții, de cooperare sunt deosebit de importante și reprezintă un motor de creștere important pentru Uniunea Europeană și pentru Mexic. Și acest, acest parteneriat de ambele laturi ale Atlanticului reprezintă o garanție pe viitor pentru a putea moderniza acest acord de asociere, pentru a avea adevărată cooperare între Uniunea Europeană și Mexic. Nu uitați că e vorba de un acord ce a fost semnat acum 10 ani de zile și schimburile comerciale cu Mexic nu au făcut decât să crească de când a intrat în vigoare acest acord. Mai mult decât atât, am lucrat, am avansat pe un mare număr de chestiuni de dimensiune globală. Securitate, până la lupta împotriva schimbărilor climatice, lupta împotriva paradisurilor fiscale, lupta împotriva traficului ilicit, cooperare în materie de știință și tehnologie, promovarea cooperării internaționale și salvgardarea drepturilor omului. Și am făcut multe. Am avut foarte multe obiective pe care le-am și realizat în acești ani și de aceea suntem conștienți și de drumul ce ne-a mai rămas în continuare de parcurs. Și acest acord global reprezintă nu doar o oportunitate pentru a întări relațiile noastre politice, economice și de cooperare între parteneri pe picior de egalitate, de asemenea și o oportunitate din punct de vedere economic pentru a crea locuri de muncă. Și nu trebuie să ratăm această ocazie. De aceea este primordial să lansăm din partea Comisiei Europene un mesaj clar, și anume că actualizarea, modernizarea acordului global reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană. De aceea vă cer ca cele trei grupuri de lucru, comitete uh, consultative mixte care au fost create, în luna februarie să aibă drept rezultat obținerea unui mandat de negociere. Este deosebit de primordial ca aceste grupuri de lucru să poată informa atât Comisia Parlamentară Mixtă, cât și Comisia INTA, cât și Congresul și Senatul din Mexic despre felul în care avansează negocierile și care va fi foaia de parcurs. Și închei, doamna președinte, este deosebit de fructuos să ne asigurăm că vom continua pe această cale și că ne vom asigura că această dimensiune parlamentară va fi întărită tocmai prin intermediul modernizării acestui acord. Mulțumesc. Grație, onorevole. Mulțumesc și acum domnul Corea. Un minut. Signora Presidente, eh, signor Comisario, eh, o acordul între Uniunea Europeană și... Doamna președinte, domnule comisar, eh, acordul mm, cu Chile este Uh, depășit din cauza unor circunstanțe istorice. El trebuie uh, reînnoit uh, din 2011 s-a înființat un consiliu regional în zonă care să promoveze libertatea de mișcare a bunurilor, serviciilor și capitalurilor în America Latină există și negocierile cu Statele Unite de, uh, acordul tip Trebuie să mergem mai departe. Uniunea Europeană și Chile nu trebuie să piardă acest uh, imbold imprimat de noul guvern cilian și deci avem uh, ocazia perfectă pentru a duce la bun sfârșit o reformă ce durează de 10 ani. Trebuie să ne angajăm în uh, sensul reînnoirii acestui acord. Grazie, onore. Mulțumesc. Domnul Sinclair, un, doamna Sinclair, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca membru a delegației care a vizitat Chile anul trecut, uh, sunt mulțumită de faptul că avem un... Sunt mulțumită de acordul pe care îl avem cu Chile. Acesta s-a dovedit un instrument foarte puternic uh, în legătură cu ambele țări cred că s-au făcut uh, mari progrese și în uh, respectarea drepturilor omului. Chile este acum o democrație în toată puterea cuvântului, dar trebuie să continuăm să punem accent pe elementul drepturilor ale omului în legătură cu uh, America Latina. Eu asist la foarte multe dezbate și oamenii vorbesc despre aceste acorduri de liber schimb. Se întreabă exact ce înseamnă acestea și aș vrea să întreb și eu de ce dacă dacă, Uniun, dacă Marea Britanie ar părăsi Uniunea Europeană, am avea un acord de liber schimb cu uh, Marea Britanie? Amenințarea este uh,

Grazie, eh, la parola. Mulțumesc. Acum dăm cuvântul domnului comisar Calas. Doamnă președinte, stimați deputați, mulțumesc foarte mult pentru interesul arătat față de aceste negocieri interesante. Comisia explorează modul posibil de a moderniza relațiile comerciale cu Mexic și cu Chile, două state care promovează piețele deschise nu doar în America Latină, ci și în context multilateral. Considerăm că acest proces explorator este o parte normală a acestor negocieri pentru că interesele diferă de la un partener la altul în funcție de ce consideră fiecare partener că trebuie modernizat sau dezvoltat. Așadar, înainte de a cere un mandat de negocieri, acest raport comun poate să joace un rol foarte important. Dezbaterea din această seară are loc într-un an de schimbare pentru instituțiile noastre. Nu vă speriați, vom avea un proces de consultări continuat în permanență în 2014. După ce va veni momentul de a lua noi decizii politice în legătură cu aceste acorduri, aceste decizii vor fi luate indiferent de echipa care va fi în funcție la vremea respectivă. Între timp,